Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc ca să ne putem începe lucrările. Sesiunea se reia. Procesul verbal al